Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πάρτε τις θέσεις σας. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Mulțumesc, vă rog să luați loc pentru a începe votul. Și trecem acum la voturi. Domnul Bashir, un punct de ordine, vă rog. Micro. Micro. Four, three, two.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 It's a, it's honorable chair. Domnule președinte, ieri la Sky News s-a arătat lumii întregi